Dear colleagues, Dragi colegi, vă rog să fiți atenți. Începem uh, ședința și voi vorbi în spaniolă. Bună ziua și bun venit tuturor! Aș dori mai întâi să urez bun venit colegilor la Comisia pentru Agricultură. Este o reuniune comună pe care o organizăm astăzi împreună cu Comisia pentru Drepturile Femeilor, astfel încât să purtăm un schimb de opinii în legătură cu raportul privind uh, femeile și rolul lor în mediul rural. Este vorba de un subiect important și ambele comisii doresc să contribuie la îmbunătățirea vieții femeilor din mediul rural. Vrem să profităm de acest raport pentru a face tocmai acest lucru, pentru că în multe zone rurale, care se confruntă cu probleme specifice, cum ar fi problemele demografice sau uh, exodul celor din zonele rurale, ni se par probleme foarte importante și care trebuie discutate acum. Vom avea o dezbatere interesantă în această reuniune comună a celor două comisii și cred că și uh, trebuie să începem și vom da cuvântul uh, uh celor două coraportoare. Mai întâi doamna Petir, raportoarea de la FEM. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, face mare plăcere să prezint raportul privind uh, femeile și rolul lor în, și rolurile lor în zonele rurale. Abia aștept să discutăm și vreau să, mă, să mai și mulțumesc uh, celor care m-au ajutat, uh, consilierei de la PPE, Cadjina și celorlalți. Rolurile femeilor în mediul rural diferă de la un stat membru la altul Însă sunt și probleme comune, cum ar fi că nu există o infrastructură municipală socială uh, adecvată sau nu există servicii necesare funcționării și desfășurării unei zile, unei vieți de zi cu zi normale. Faptul că femeile părăsesc mediul rural are și impact asupra implementării politicilor agricole și uh, duce și la reducerea la scăderea potențialului mediului rural. Dat fiind că uh, femeile fermieri sunt uh, producători primari și foarte, adesea uh, și foarte rar femeile sunt cele care gestionează fermele, trebuie să invităm statele membre să introducă subprograme pentru femeile fermieri. Niciunul dintre statele membre nu a făcut așa ceva până acum. Femeile în mediul rural uh, nu reprezintă un grup omogen. omogen. Uh, ele au activități diferite și trebuie precizat că se ocupă și de familii și de copii, dar și de vârstnici, lucru care de multe ori e trecut cu vederea și care le influențează și drepturile sociale. Considerăm de aceea că statele membre ar trebui să implementeze întru totul legislația existentă pentru a combate inegalitatea și discriminarea femeilor. Femeile din zonele rurale arată că au mai multe roluri simultane, ocupându-se și de producția alimentară, identitatea culturală și conservarea mediului. Contribuția lor trebuie să fie recunoscută, deoarece femeile vin cu o contribuție semnificativă la dezvoltarea socială și economică a mediului rural. E important ca statele membre să pună la dispoziție toate instrumentele de finanțare și informație privind acestea pentru femeile din mediul rural, astfel încât să se implementeze, să se creeze condiții de viață și de muncă mai bune pentru femei, inclusiv acces la educație și uh, credite uh, mai ușor de obținut pentru femeile în agricultură. E important să menținem o vitalitate a mediului rural și să asigurăm un, o gestiune durabilă astfel încât să se producă în continuare alimente de calitate pentru cetățenii europeni. Pentru a atinge acest obiectiv, contribuția femeilor este foarte importantă. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept uh, sugestiile dumneavoastră. Mulțumesc, uh, doamna Petir. Și acum, în numele Comisiei pentru Agricultură, voi da cuvântul doamna Sena Rodriguez, raportoarea din Comisia Agri. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au colaborat cu mine și care m-au ajutat să redactez acest raport. Aș vrea să mă concentrez pe drepturile femeilor din zonele rurale Evident, vorbim despre femei în zone rurale, dar ele pot fi foarte diferite, între ele au profesii diferite și, până la urmă, cert e că în mediul rural economia practic se bazează pe agricultură, pe cultivarea pământului. Și femeile fermieri încă nu își văd drepturile recunoscute. Deci ne confruntăm cu multe situații, situații în care nu se recunoaște statutul de fermier și în exploatările familiale care reprezintă majoritatea celor din Uniunea Europeană și în Europa, constatăm că femeile nu sunt deloc protejate și nu sunt luate în considerare de, de exemplu, în exploatarea agrară familială, femeile care în majoritatea lor nu sunt uh, deținătoare ale terenului, uh, care nu au uh, venituri pentru că acestea aparțin proprietarului, nu au drepturi de producție care aparțin proprietarului sau legal nu au dreptul de plată unică, după cum spunea, spuneam, acest lucru presupune o situație foarte importantă de lipsă de apărare și ceea ce se întâmplă în cazul separării sau divorțului sau în cazul în care femeia respectivă rămâne văduvă, aceasta poate să se regăsească cu absolut nimic după o viață întreagă de muncă. De aceea, mi-aș dori ca acest raport să pun accentul foarte mult pe necesitatea de a avansa în ceea ce privește cu proprietatea sau proprietății comune, în cazul proprietăților agricole familiale, în care cei doi soți au aceleași drepturi și obligații. În al doilea rând, mi-aș dori să intervin în legătură cu ceea ce înseamnă să fi înscris sau nu în Registrul Securității Sociale în domeniul agrar. Există o realitate pe care o cunoaștem cu toții în multe state, că în funcție de unde, în funcție de înscrierea în uh, Registrul de Securitate Socială, putem să asistăm la cazuri de femei care au întârziat mult să se înscrie pentru că normal uh, cotiza titularul exploatării de exemplu, chiar acum există un, aceasta este o cauză a diferenței uh, între pensii în mediul rural. În ceea ce privește securitatea socială, un alt aspect care ne preocupă foarte mult acum este că datorată crizei vom avea din nou femei care vor rămâne în afara sistemului de securitate socială, deci mi se pare important să includem o mențiune pentru a permite includerea în sistemul de securitate socială în funcție de veniturile exploatării. Pe de altă parte, un alt aspect fundamental pentru femeile din mediul rural și pentru femeile fermier este, ceea ce ține de serviciile publice pentru a le ajuta în îngrijirea persoanelor vârstnice, cu toate că nu este obligația noastră ca femei, în definitiv, prin rolul pe care îl asumăm, până la urmă rămâne asupra noastră um, um, îngrijirea acestor persoane vârstici, vârstnice fără niciun fel de măsuri de susținere. De aceea, Dorim ca în interiorul acestor servicii publice să se aibă în vedere necesitatea unor servicii specifice de susținere a femeilor în cazuri de violență casnică sau violență de gen. Uh, avem nevoie de servicii publice pentru a lucra asupra acestei violențe de gen. Sunt aspecte de bază care sunt avute Uh, sunt uh, reluate în acest raport, însă avem o limitare uh, de lungime și ne-ar dori să includem, ne-am dorit să includem mult mai multe aspecte pentru a sensibiliza opinia publică în legătură cu situația femeilor din mediul rural și în legătură cu situația femeilor fermieri în general. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Senra. Începem intervențiile raportorilor din umbră. Oran, doamna Oran Cartier. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, doresc să felicit cele două raportoare pentru munca lor. Nu cred că a fost ușor să se pune de acord asemenea mentalități atât de diverse ca cea a Comisiei FEM și AGRI și le mulțumesc pentru efortul lor. Am recitit acest raport și vreau să mă opresc în special asupra anumitor domenii. În primul rând, îmbunătățirea recunoașterii muncii femeilor. Eu voi depune câteva amendamente pentru a se promova adoptarea unor servicii care să ajute femeile în viața de familie, pentru că întotdeauna este greu pentru o femeie să, din mediul rural să uh, împace viața de muncă și de familie mult mai dificil decât în mediul urban, unde deja este un lucru greu. Așadar, are loc un exod feminin din uh, spațiul rural, pentru că viața femeilor este și mai dificilă decât a bărbaților. Așadar, mi-ar, mi-aș dori să solicităm o vizibilitate mai mare pentru rolul femeii în mediul rural. O referire la asociațiile de feme- pentru femei care promovează rolul femeii ci și accentuează faptul că, munca, că fără munca acestor femei uh, situația ar fi mult mai gravă în mediul rural decât uh, cea actuală. Așadar, să se susțină și implicarea socială a satelor. Aș dori să facem referire și la noile tehnologii și la susținerea pe care o pot aduce aceste noi tehnologii muncii femeilor. Deschiderea piețelor este fundamentală. Este foarte important ca o femeie proprietară a unei afaceri să poată să aibă acces uh, în lumea întreagă și să poată să își să aibă acces la lume prin intermediul tehnologiilor. Așadar, trebuie să facem referire la prezența mai multor femei în, ceea ce, în comitetele de monitorizare, pentru că uh, femeile sunt subreprezentate în aceste comitete și comisii. Bineînțeles, uh, respectând subsidiaritatea statelor membre și dreptul lor la decizie, eu cred că dreptul la proprietatea comună a exploatațiilor Uh, este un lucru crucial. În multe state membre, femeile care nu au proprietatea comună sunt discriminate. Aici Uniunea Europeană ar trebui să insiste și să uh, facă muncă de explicare pentru că această situație nu există în toate statele membre și cele, acele state membre care au rămas în urmă trebuie să intervină. De asemenea, trebuie să îi susținem pe tineri, însă pe femei în special, pentru că o femeie cu calificări înalte într-un mediu rural uh, ar putea să capaciteze alte femei sau chiar și bărbați uh, pentru a le facilita uh, drumul în acest domeniu al muncii și în ceea ce privește turismul rural este un fapt că femeile care au uh, proiecte de turism rural în Europa, aceste femei uh, sunt în procent mai mare decât bărbații. Nu știu dacă este coincidență sau nu. Trebuie să susținem accesul la credite și microcredite pentru ca aceste femei să, pentru a susține aceste antreprenoare din mediul rural. Astfel putem să susținem activitatea femeilor în domeniul rural. Acestea ar fi contribuțiile mele și uh, felicit uh, din nou pe raportoare. Vă mulțumesc. Doamna Ranse, are cuvântul doamna Wifrida. Grazie, prima di tutto vorrei ringraziare le relatrici. Mulțumesc foarte mult. În primul rând aș dori să, mulț- să le mulțumesc uh, raportoarelor pentru elaborarea acestui raport. Este un raport care analizează două aspecte diferite, două dimensiuni ale acestei chestiuni legate de situația femeilor în agricultură. Prima chestiune se referă la femeile de afaceri din agricultură care au înființat afaceri în agricultură și care sunt manageri ai acelor afaceri. Acestea sunt femei uh, care sunt femei de afaceri în zonele agricole. Nu mă refer neapărat la familii care au uh, o afacere sau care au o ambiție de a-și deschide o afacere în mediul rural. Este vorba despre ceea ce fac efectiv femeile în mediul rural ca oameni de afaceri. Și cealaltă componentă a raportului se referă la contribuțiile femeilor ca membrii de familie uh, ai cuiva care are o exploatație agricolă. Chiar dacă ele nu sunt efectiv implicate în activitatea agricolă, ele joacă un rol foarte important și își aduc o contribuție foarte importantă. Aș vrea să subliniez că prima componentă a raportului uh, este mai importantă. Eu aș vrea mai mult uh, să se pună accentul pe această integrare și pe sprijinul pentru antreprenoriatul femeilor. Și aș vrea, de asemenea, să se ofere mai mult sprijin femeilor care lucrează în agricultură. Dacă ne uităm la rolul femeilor în zonele rurale, ca fiind uh, legat doar de familiile care dețin afaceri, cred că aceasta ar fi o abordare cam limitată. Și asta din cauza lipsei de date cu care ne confruntăm. De aceea, mai întâi avem nevoie de date fiabile de la statele membre și de la Comisia Europeană. Avem nevoie de evaluări periodice ale femeilor sau ale numărului de femei implicate în agricultură, câte um, afaceri au acestea și cum sunt implicate femeile. Dar este important să facem și un pas înapoi. Sigur că obiectivul nostru este emanciparea și vrem să ne asigurăm că femeile care lucrează în momentul de față invizibil în agricultură au și ele drepturi, însă și formarea profesională este importantă. Ar trebui să avem, de exemplu, date despre câte femei sau câte tinere sunt implicate în agricultură sau în studii de agricultură la facultăți, la universități. Uh, și trebuie să promovăm o profesionalizare tot mai mare a femeilor în agricultură. Vrem ca ele să devină mai vizibile, dar pentru asta trebuie să ne asigurăm că ele pot să facă o alegere uh, informată, în cunoștință de cauză, pentru a intra în agricultură, nu doar pentru că familiile lor au fost mereu active în agricultură. Deci ele trebuie să se poată dezvolta și uh, să se poată instrui în acest sector. Se spune adesea că femeile sunt mai concentrate pe biodiversitate și pe mediu și de aceea trebuie să creștem numărul de femei care dețin funcții uh, manageriale în exploatațiile agricole. Deci trebuie să ne concentrăm pe toate aspectele uh, care țin de uh, gestionarea fermelor, accesul la credite, multifuncționalitate. Avem nevoie de politici țintite care să se refere la rolurile multiple pe care le dețin femeile în comunitate companii în afaceri, iar statele membre trebuie să elaboreze măsuri care să țină cont de contextul în care trăiesc și muncesc femeile. Și, așa cum spunea și raportoarea, trebuie să intrăm în mai multe detalii legate de drepturile sociale ale femeilor care lucrează în agricultură. Mult prea des acestea nu au contract de muncă în agricultură. și trebuie să ne asigurăm că există o mai mare conștientizare a ceea ce fac femeile în agricultură. Abia, abia astfel vom putea să avem o profesionalizare a femeilor în domeniul agricol. Trebuie să ne asigurăm că instituțiile locale oferă stimulente pentru femei. Și de asemenea, trebuie să trecem de la o situație în care femeile sunt implicate în agricultură pentru că așa le dictează familia, la o situație în care femeile se implică în mod uh, conștient în agricultură pentru a dezvolta anumite afaceri. De aceea, stimulentele trebuie să aibă un efect asupra sectorului și avem nevoie de resursele necesare pentru ca aceste măsuri uh, să fie luate în beneficiul femeilor. Femeile trebuie să devină mai profesioniste și să aibă acces la terenuri și la credite. Toate aceste măsuri sunt importante și vor avea de beneficiat atât femeile cât și bărbații de pe urma lor. Dar pentru asta trebuie să avem uh, date fiabile și trebuie să fim conștienți de faptul că agricultura este în continuare un sector în care există foarte mari diferențe între sexe. Eh, Vă mulțumesc. Eh, îi rog pe raportorii din umbră să se limiteze la în jur de 3 minute pentru a putea respecta timpul și pentru a putea toată lumea să intervină. Dragi colegi, aș vrea și eu să le mulțumesc colegilor Mariana Petir și uh, colega Rodriguez pentru raportul de foarte bună calitate. Cele, bun, cele două raportoare au subliniat pe bună dreptate importanța rolului femeilor în zonele rurale. Acest raport abordează mai multe probleme, precum lipsa de infrastructură publică și socială, lipsa sau accesul inegal la credite, la echipamente tehnice și la resurse importante precum terenuri, care sunt instrumentul principal de lucru. Salut de asemenea faptul că se face referire la accesul la educație și la reprezentare reprezentarea femeilor în toate tipurile de organizații și asociații publice și uh, mă refer la măsurile de însoțire pentru dezvoltarea rurală. Cred totuși că ar trebui insistat asupra câtorva elemente principale. În primul rând, disparitățile salariale între femei și bărbați care există uh, în acest sector, dar în mediul rural uh, sunt, diferențele sunt de peste uh, 10% și de aceea trebuie să avem statistici actualizate în ceea ce privește regimul funciar și accesul uh, femeilor la terenuri. În al doilea rând, aș dori să mă refer la proprietatea asupra terenurilor. Adesea, femeile sunt subestimate chiar dacă au și ele o contribuție. Ele doar sunt reduse la a fi uh, soția sau partenera agricultorului. De aceea ele trebuie să aibă mai multe drepturi, mai multă independență economică și ar trebui să dețină și ele drepturi, deci cotitularitatea drepturilor, uh, mai ales uh, în cadrul PAC. Și această situație există și în Belgia. Femeile reprezintă 40% din populația agricolă activă și de aceea trebuie să revizuim revizuim definiția fermelor de familie pentru a facilita accesul femeilor la capitaluri și la prestații. Și în al patrulea rând, pentru a asigura măsuri de diversificare, precum uh, agroturismul și marketingul direct, va trebui să facem mai multe, pentru că aceste activități pot genera venituri suplimentare pentru femei. Bineînțeles că nu toate pot să facă acest lucru, dar cele care doresc să o facă vor avea acces uh, la mai multe activități. Și o altă prioritate este reconcilierea vieții de familie cu viața profesională, mai ales în mediul rural și în exploatațiile agricole. Mulțumesc! Dos Muchas gracias, señor Tarabella. Tiene la... Mulțumim, domnule Tarabella. Are cuvântul doamna Baină. <laughs> Muchas gracias. Eh, suma... Vă mulțumesc, mă alătur și eu celor care au mulțumit raportoarelor pentru că este un proiect eh, foarte bun Aș dori să mulțumesc că s-a inclus o trimitere la necesitatea unor ajutoare specifice uh, victimelor violenței de gen în zonele rurale. După cum mm, am spus, GUE va prezenta câteva amendamente pentru a nuanța pozițiile importante pentru grupul nostru care vor merge în direcția impactului crizei economice care duce la șomaj, sărăcie, depopulare în zona rurală, care afectează foarte mult femeile. De aceea uh, trebuie să punem accentul și uh, asupra proprietății comune și, de asemenea, un acces mai mare la proprietate uh, pentru femei în zonele cu uh, uh, cu șomaj ridicat. Vorbim aici despre achiziționarea și gestiunea pământurilor și terenurilor. De asemenea, vrem să punem accentul și pe femeile lucrătoare migrante și refugiate în zonele rurale. Ne îngrijorează impactul asupra zonelor, zonelor rurale europene ale acordurilor uh, comerciale negociate sau ratificate, cum ar fi TTIP sau Mercosur, care uh, vor periclita suveranitatea și securitatea alimentară a Uniunii Europene. Iată punctele pe care am dorit să punem accentul de la GUE și stăm la dispoziția raportorilor pentru a lucra în comun. Vă mulțumesc. Care cuvântul domnul Masagesi? Muchas gracias. Primero me gustaría... Vă mulțumesc. În primul rând mi-aș dori să mulțumesc raportoarelor, doamnei Petir și doamnei Sandra. Suntem de acord cu orientarea pe care au dat-o acestui raport și împărtășim faptul că discriminarea femeilor în mediul rural este un aspect constant. Destinatarii principali ai ajutoarelor și responsabilii principali sunt bărbații, însă uh, femeile sunt răspunzătoare pentru munca mai puțin vizibilă, însă lucrează foarte mult. Noi vrem să aducem o dimensiune complementară care poate să îmbogățească acest raport Mm, care se referă la modelul agricol actual, industrial, intensiv și care este consolidat de acordurile comerciale cum ar fi CETA și TTIP. Aceste, uh, aceste aspecte contribuie la inegalitatea de gen și marile investiții inițiale care sunt necesare pentru uh, utilaje, pentru uh, pesticide nu pot fi făcute de către întreprinderile familiale. Agricultura ecologică uh, are însă riscuri mai mici uh, produsul final are un, o, o valoare adăugată mai mare. De asemenea, pesticidele afectează sănătatea reproductivă a femeilor și cauzează avorturi și deformații la naștere. Uh, Femeile uh, sunt capacitate mult mai mult prin uh, exploatații mici, ecologice de pe piețele locale. Vom depune asemenea amendamente pentru ca Uniunea Europeană să uh, aibă un sistem durabil, pentru că sistemul actual este, nu este durabil și vrem să fie și un sistem egalitar această strategie ecologică trebuie să devină un pilon central al politicii și strategiilor economice ale Uniunii Europene, pentru că acest model creează locuri de muncă mai multe decât modelul agroindustrial și mai ales pentru femei. De asemenea, să înlocuim fertilizanții și uh, îngrășămintele și pesticidele chimice pentru a proteja sănătatea reproductivă a femeilor și să dăm posibilitatea femeilor să aibă acces la posturi și decizii de responsabilitate. În cadrul acestor aspecte agroecologice, mai există și câteva puncte foarte importante, cum ar fi violența împotriva femeilor din raport, însă aici avem nevoie de un alineat separat, pentru că se amestecă cu îmbunătățirea serviciilor de transport și alte aspecte. Așadar, noi am dori ca acest aspect să poarte o importanță mai mare. Vrem să îmbunătățim serviciile în zona rurală, cum ar fi comunicarea, transportul, pentru că femeile necesită egalitate de șanse. De asemenea, trebuie să susținem colectarea datelor în legătură cu rolul femeilor în, în domeniul rural, în cifre în ceea ce privește munca invizibilă, în ceea ce privește rolul femeii în agricultura ecologică și în încheiere, este important să îmbunătățim drepturile femeilor în domeniul muncii, să protejăm drepturile de moștenire, să facilităm accesul la credite și la microcredite, să recunoaștem în mod foarte clar munca invizibilă și să garantăm accesul la proprietatea terenurilor pentru a pune bărbații și femeile pe picior de egalitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Selimovici. Thank you very much. Mulțumesc. Dați-mi voie să încep uh, prin a o felicita pe Mariana Petir uh, și pe colega Senra pentru abordarea din acest raport, care reprezintă o bază bună de pornire pentru continuarea efortului în acest sens. Rolul femeilor s-a schimbat considerabil în societățile europene mai ales datorită contribuției femeilor la uh, sectorul agricol european. De această contribuție nu a fost niciodată apreciată și a fost mereu subestimată. Există în continuare inegalități uriașe între femei și bărbați pe care Uniunea Europeană nu le mai poate accepta. În acest uh, raport raport uh, se subliniază încă de la început conceptul de multifuncționalitate a sectorului agricol, care include nu doar producția de hrană, ci oferă și soluții inovatoare pentru produse și servicii. Acest tip de economic potențial de potențial economic uh, poate fi utilizat pentru a evita exodul uh, oamenilor din zonele rurale. Acest concept de multifuncționalitate este legat de rolul femeilor uh, pe picior de egalitate cu bărbații în formularea politicilor și include o reprezentare adecvată a intereselor în organismele agricole, astfel încât procesele de luare a deciziilor să fie fundamentate atât din perspectiva femeilor cât și a bărbaților. Din păcate, chipul timpul agriculturii este bărbătesc uh, astăzi, mult prea mult. De aceea este nevoie să promovăm politici agricole inclusive și durabile, astfel încât uh, mediul rural și agricol să fie atractiv pentru femei. Femeile trebuie să aibă acces la educație și formare și la servicii de sănătate, la infrastructură și servicii de cel mai înalt nivel pentru a putea juca un rol de primă mână. Aș vrea să menționez câteva elemente pe care trebuie să le avem în vedere pentru a consolida această abordare. Este important uh, să recunoaștem uh, coproprietatea exploatărilor agricole între femei și bărbați acest lucru se menționează la articolul 4, însă trebuie să fim mult mai ambițioși în acest domeniu. Apoi uh, s-a vorbit despre activitățile antreprenoriale. Cred că promovarea antreprenoriatului femeilor uh, în domeniul agricol este baza succesului viitor. Ca angajatori, uh, femeile trebuie să aibă un rol tot mai mare în sectorul rural întreprinderile conduse de femei uh, în domeniul uh, agroturismului, meșteșugurilor tradiționale, pot să adauge o valoare enormă la cele tradiționale. În concluzie, vreau să le mulțumesc încă o dată raportoarelor pentru raportul extraordinar și uh, vă spun că vom uh, depune câteva amendamente pentru a susține argumentele anterioare. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Terminăm intervențiile raportorilor din umbră. Are cuvântul doamna Șimanska. Uh, ja budem stručná, pretože... Mulțumesc, voi fi foarte succintă. pentru că am avut deja un prim uh, schimb de opinii. Aș dori să le mulțumesc celor două raportoare pentru această bază foarte bună de pornire pentru demersurile noastre viitoare. Femeile din mediul rural nu reprezintă un grup omogen, iar poziția lor și contribuția lor la societate diferă de la o zonă la alta. De aceea, aș vrea să prezint o serie de amendamente pentru că textul se referă foarte mult la agricultură, deși cred că există și alte sectoare care merită atenția noastră, precum turismul, antreprenoriatul și multe alte domenii. Nu trebuie să uităm faptul că de multe ori femeile fac naveta la oraș pentru a lucra acolo. Nu trebuie să uităm nici de femeile care sunt active ca politicieni sau activiști la nivel local. În aceeași direcție, aș vrea să fac câteva amendamente referitoare la femeile cu dizabilități sau la femeile care au grijă de membrii ai familiei cu dizabilități. Cred că ar trebui să se facă um, o referire explicită în acest raport la aceste grupuri, pentru că în zonele rurale, în special în Slovacia, ne confruntăm cu foarte multe probleme în sectorul serviciilor sociale și există loc de mai bine. Aș vrea să mă refer și la femeile de etnie romă, pentru că în Slovacia există foarte multe femei rome care trăiesc în zonele rurale și care se confruntă cu probleme foarte mari. Pe ansamblu însă, raportul este excelent și aștept cu interes să ne continuăm discuțiile. Bardzo dziękuję. Pani Przewodnicząca wykonała większość pracy. Ja postaram się kontynuować to, co jeszcze... Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca și eu să completez ceea ce a spus doamna colegele mele, doamna Köstinger. Äh, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și eu uh, celor două raportoare. Considerând că multe din cele prezentate aici sunt uh, de o foarte bună calitate. Deja am mai discutat uh, în comisie despre acest subiect și cred că aici aș vrea să subliniez eforturile făcute de doamna Mariana Bete, care deja uh, au fost menționate și uh, vreau să-i susțin și eu expres uh, observațiile. Într-adevăr, cei uh, care Uh, vor să încurajeze și să îmbunătățească situația femeilor în mediul rural, trebuie să le pună la dispoziție mai multe instrumente și măsuri. Dar să nu uităm că e un domeniu în care Uniunea nu are competențe. Uh, statele membre sunt cele care au competențe pentru aspectele sociale. Bineînțeles, putem să atenționăm, să, să recomandăm, dar cred că ar fi foarte bine să vedem care ar fi și aspectele pozitive de care se bucură deja femeile din mediul rural și care le-ar putea ajuta și care reprezintă și motivul pentru care uh, femeile în continuare doresc să rămână în mediul rural. S-a vorbit deja de aceste lucruri uh, și e vorba și de legătura cu digitalizarea și de posibilitatea ca tinerele femei uh, să își facă afaceri în mediul rural fiind independente uh, de infrastructurile orășenești, deci ar trebui să vedem că există și perspective. Există acel fond special uh, în pilonul 2 pentru uh, dezvoltarea mediului rural, care pune la dispoziție multe mijloace și care vizează clar femeile și bineînțeles că acolo există și uh, campanii de informare, servicii de consultanță și cred că mai ales în rapoartele privind uh, rolul femeilor în mediul rural ar trebui să uh, punem accentul și pe aspectele pozitive, pentru că trebuie să nu uităm cui ne adresăm și dacă vorbim întotdeauna numai de părțile rele, de aspectele negative, creăm această uh, impresie uh, că totul merge prost pentru uh, acest tâlp al societății rurale care este femeia. Bineînțeles, trebuie să ținem seama și de acestea și ar trebui să uh, nu uităm că în statele membre diferite, statele, în diferitele state membre situația e foarte diferită și că uh, trebuie să Uh, punem accentul și pe uh, părțile bune, astfel încât și pe viitor uh, multe femei să-și vadă viitorul în mediul rural, pentru că e un lucru bun și noi ar trebui să-l susținem. Bardzo dziękuję. Pan poseł Mulțumesc, domnul Aniu. Mulțumesc, a spus ceva foarte pertinent. Există competențe ale statelor membre, cum ar fi cele privind gestionarea teritoriului și politica socială. Deci comisia noastră poate să spună multe câte lună și stele, dar nu are autoritatea de a schimba ce se întâmplă în statele membre. Și e adevărat că domeniul agricol e foarte divers de la un stat membru la altul. Am auzit pe un coleg care vorbea de diferența de remunerare în funcție de gen. Uh, eu nu văd asta în țara mea, în agricultură. Eu dau de muncă multor femei și plătesc în funcție de muncă, indiferent dacă e femeie sau bărbat. Și cred că la fel e și în Regatul Unit. Dar a fost și o vreme și mi-amintesc și eu când uh, uh saci de 100 de kilograme, nu de 50, sau baloți de fân uh, care trebuiau uh, urcați în diverse remorci nu puteau fi uh, ridicați de femei și acestea se bucurau că existau acolo bărbații care să facă această treabă, deci acea diferență de remunerare era justificată. Acum, <clears throat> despre fondurile din pilonul 2 care să fie direcționate uh, exclusiv către femei. Ne apropiem de comportament discriminatoriu. Uh, da, um, se poate spune, se dau fonduri pentru agricultorii tineri, care sunt diferiți de cei în vârstă. Dar nu e chiar același lucru. Da, și eu am fost tânăr, dar n-am fost niciodată uh, femeie. Deci să nu facem cumva o discriminare inversă și am putea da un exemplu extrem. O femeie care a moștenit 500 de hectare uh, solicită un grant din pilonul 2 uh, și îl obține pentru că e femeie, pe când o, un bărbat care închiriază 50 de hectare nu primește același grant pentru că e bărbat. Deci trebuie să fim extrem de atenți, de precauți dacă mergem pe această cale. Și am mai auzit pe cineva care spunea că agricultura e o profesie. Nu e o profesie, e un, uh, o relație comercială, produci și vinzi și ai o diferență între uh, costurile de producție și prețul obținut din vânzare. Cred că e greșit să vorbim de o profesie, pentru că ar uh, indica faptul că e pe picior de egalitate cu contabilitatea sau consultanța. Uh, nu poți să educi pe cineva să-l înveți cum să vândă. Ori știe, ori nu știe. Mulțumesc. Flanagan. Mulțumesc foarte interesant raportul. E ceva ce trebuie nu doar discutat, ci și pus în practică. Din păcate, așa cum au spus vreo doi vorbitori, din păcate, obiectiv vorbind, multe lucruri sunt în afara competențelor Uniunii. Dar știu ceva care ține de competențele Uniunii și anume austeritatea și socializarea datoriilor bancare și crearea unei situații, ca cea din care vin eu, în care ni se spunea că nu se um, mai, nu mai putem să ne permitem spitale cu maternități în zonele rurale. Zona din care vin eu uh, nu are un astfel de spital, nici cea vecină, deci dacă vrei să devii agricultor, dacă ești femeie, totuși bine să fii aproape de un spital și actualmente dacă vrei să faci asta în regiunea mea, în funcție de trafic, uh, ar trebui să te gândești că ai de mers cam două ore și jumătate ca să ajungi acolo și asta nu cred că încurajează pe nimeni și logica închiderii spitalelor era că oamenii vreau să plece din zonele rurale, dar nu e așa, politicile îi alungau din uh, zonele rurale și adevăr și până la urmă cum poți să te aștepți ca cineva să vrea să trăiască în aceste zone dacă n-au atât de puțin la neună, dar uh, Bănuiesc că dacă dai bani băncilor, nu mai rămân pentru spitale. Deci acolo aveam competență și uh, nu ne-am descurcat prea bine. Mulțumim. Mulțumesc uh, președintelui. Mulțumesc celor care s-au ocupat de acest raport. Încă o dată uh, să mulțumesc și numele fracțiunii mele, doamne Mariana Pite, și Așa cum s-a spus, avem de-a face cu situații foarte diferite în Europa. Politica agricolă um, ține în foarte mare măsură de competențele naționale. Am uh, participat la redactarea legislației pentru agricultură în uh, Germania și a, când s-a adoptat această legislație, uh, Uh, ne-am unit to- toate partidele politice să existe o asigurare pentru femeile agricultori. Bineînțeles că trebuia plătită și o contribuție obligatorie. Statul plătea un supliment, dar exista și așa contribuție obligatorie. Femeile s-au plâns la începutul anilor 90 că trebuie să plătească acea contribuție, dar acum se bucură ca o pensie. Deci, uh, Uh, ar trebui spus că la nivel național ar trebui luat niște măsuri astfel încât uh, și femeile din mediul rural să fie asigurate social. În ceea ce privește uh, situația din Europa, e adevărat că ea e foarte diferită de la un stat membru la altul. Avem uh, 1,7% șomaj, deci trebuie întâi să ne rezolvăm problemele la fața locului. Uh, dacă vorbim de încurajare regională, de susținere regională, atunci uh, nu putem să mai dăm vina pe uh, Europa, ci la nivel local trebuie să facem ce e de făcut, astfel încât uh, mediul rural să aibă un viitor și femeile care au o mare contribuție acolo să fie recunoscute și ca acest mediu rural să funcționeze în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, pe scurt, scurt pentru că cred că deja s-au uh, menționat punctele principale. Cel mai important în acest raport, mi se pare, este să facem o evaluare a situației femeilor din mediul rural. Bineînțeles, pot să existe diferențe în funcție de, de regiuni, Însă există aspecte care sunt comune și au fost menționate în timpul dezbaterii uh, legate de concilierea muncii și vieții familiale, diferențelor de salarizare, facilitarea accesului la serviciilor publice pentru a favoriza rămânerea populației și este vorba de probleme foarte importante care reprezintă un diagnostic al situației femeilor în mediul rural. S-a menționat în anumite intervenții și uh, problema competențelor și trebuie să fim conștienți că cu toată că toată lumea cunoaște competențele Uniunii Europene, însă amintiți-vă că egalitatea între bărbați și femei este o valoare fundamentală a Uniunii și deci trebuie să susținem politicile uh, instituțiilor europene în sensul împlinirii acestui principiu de egalitate între femei și bărbați. De aceea, cred că avem capacitatea într-un raport de inițiativă al Parlamentului European să solicităm și să recomandăm statelor membre chestiuni care, după părerea noastră, ar putea să favorizeze egalitatea între bărbați și femei, conștienți de capacitatea noastră, care, care este partea legislativă, pe care știm că nu putem să o uh, Uh, îndeplinim, însă putem să facem recomandări statelor membre în sensul politicilor pe care le considerăm esențiale pentru femei în mediul rural. Mi se pare foarte important și trebuie să transpară în raport, așa cum au uh, arătat raportoarele și cum au arătat și celelalte intervenții. Vă mulțumesc. Nu mai văd uh, solicitări de intervenție. Prin urmare, aș uh, ruga reprezentanții Comisiei Europene să intervină. Doriți să interveniți în această dezbatere? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. N-am mare lucru de adăugat la ceea ce s-a spus deja, deoarece raportul a fost foarte bine scris și uh, serviciile comisiei sunt uh, de acord cu multe dintre argumentele prezentate. Cred că avem la dispoziție instrumente de politică care pot fi foarte eficace dacă statele membre și regiunile doresc acest lucru. Cred că e foarte corect să atragem atenția regiunilor asupra acestor instrumente, mai ales când e vorba de politica de dezvoltare uh, rurală, care oferă uh, șanse foarte interesante de îmbunătățirea situației femeilor în mediul rural, care să devină mai interesant, cum ar fi investițiile în serviciile de bază, uh, instruire, creare de resurse umane, susținerea dezvoltării, exploatațiilor și a întreprinderilor din mediul rural și garantarea faptului că femeile vor avea dreptul de proprietate. Toate acestea sunt uh, perfect compatibile cu politica de dezvoltare rurală. V-aș mai spune și că am și un vis să îmbunătățim procesul uh, de trecere la digitalizare. Cred că digitalizarea chiar poate schimba situația, poate aduce oportunități noi femeilor din uh, mediul rural. Deci trebuie pus accentul și pe ea. Și în încheiere, în legătură cu instrumentele financiare pe care încercăm să le creăm, cred că acestea uh, pot contribui la rezolvarea problemelor atunci când e vorba de acces la credite pentru femei. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum rog raportoarele să ia cuvântul. Doamna Maria Sandra. Bueno, pues creo que no hay mucho más. Cred că nu m-a mai rămas foarte mult de spus. Mulțumesc uh, uh, pentru această dezbatere, mulțumesc uh, participanților care au fost foarte numeroși. Cred că avem interese comune în acest raport și sper să existe multe amendamente și multe contribuții acest document uh, atât din partea mea. Vă mulțumesc. Buie, pani posul Petir. Vă mulțumesc, doamna Petir. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem svim kolegama koji su se danas... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit în dezbatere și tuturor celor care vor face propuneri de amendamente. Aș sublinia că în cadrul Fondului European pentru Dezvoltare Rurală există un subprogram pentru femeile fermieri agricultori, care încă nu a fost implementat de către statele membre. Și pentru a răspunde colegilor care au uh, pus sub semnul întrebării utilizarea programului, ea spune că există două precondiții, egalitate și nediscriminare. Deci, dacă se introduce un astfel de program într-un stat membru, uh, acesta va trebui să nu fie în detrimentul uh, bărbaților, pentru că, vă spuneam, e una din precondițiile pentru implementare. S-au făcut câteva observații legate de competența Uniunii Europene. Am avut uh, grijă să respectăm principiul subsidiarității. Atunci când e vorba de zone cu probleme, am spus uh, doar că facem niște recomandări. Știm uh, foarte bine că nu putem să ne amestecăm în uh, domeniul de competență al statelor membre, dar acolo unde am identificat anumite probleme, am arătat că e bine ca acestea să fie discutate. Aș mai sublinia și faptul că am auzit anumite idei de amendament care, după părerea mea, ar depăși sfera uh, de competență a acestui raport. Cred că nu ar fi bine ca raportul nostru să fie prea cuprinzător, să nu ne apucăm neapărat să vorbim de acte delegate speciale sau acorduri comerciale sau uh, uh, agricultura or, uh, organică, biologică. Dacă am face astfel de trimiteri în raportul nostru, el nu ar mai fi cel uh, pe care am vrut să-l scriem. Deci rog toți colegii să uh, facă propuneri numai ținând de domeniul de competență al celor două comisii. Mulțumesc! Mulțumesc. Și eu aș vrea să mă alătur celor care au mulțumit, uh, raportoarelor și uh, celor care le-au felicitat. Vă mulțumesc pentru această discuție. Cred că trebuie să ținem seama de toate succesele, toate progresele înregistrate deja. Deja avem egalitatea de gen, uh, combatem discriminarea și, bineînțeles, mai sunt probleme, dar ne mobilizăm. Iar în ceea ce privește această prezență predominantă a bărbaților, uh, uneori uh, trebuie spus că e vorba de natura profesiei. Adesea femeile nu se ocupă de agricultura propriu-zisă, el asigură diverse servicii complementare. Așadar, cred că cele două tipuri de activități se completează. Și aș mai sublinia ceva în legătură cu rolul digitalizării. Din totdeauna tot spun că lucrurile s-au schimbat mult. Eu încă pot să-mi amintesc că mama mea acum 40-50 de ani era obligată să muncească și văd cât de mult s-au schimbat lucrurile, ceea ce nu înseamnă că nu mai e nimic de făcut trebuie să se facă progrese, să se pună accentul pe accesul la credite, la educație, la toate serviciile necesare. Și pentru a încheia, v-aș reaminti că termenul pentru amendamente este 14 noiembrie. Cred că în februarie probabil vom putea adopta raportul. Și încă o dată vă mulțumesc pentru intervenții. Mulțumesc și domnului președinte pentru faptul că ne-a găzduit aici și cred că împreună vom putea face multe. Mulțumesc!